partea grupului ALDE am primit o cerere pentru a o numi pe doamna Maria Teresa Jimenez Barbat uh, în calitate de membru al Comisiei de Cultură și Educație, de asemenea la Delegația pentru Relațiile cu țările din Maghreb și Uniunea Maghrebului Arab și la Delegația Adunării Parlamentare a Uniunii pentru Mediterană. Sunt uh, observații sau comentarii de făcut?